Președintele Republicii Estonia, președintele Ilves. Stimate colege, stimați colegi, pentru mine este o bucurie deosebită să-l salut pe colegul Thomas Ilves, care timp de mulți ani a fost membru al Parlamentului European. Domnul Ilves s-a uh, întors în locul unde timp de mulți ani a lucrat ca eurodeputat. Deci astăzi este pentru a doua oară în rândul nostru în calitatea sa de președinte al Republicii Estonia. Stimate coleg Ilves, stimate domnule președinte, este pentru noi o bucurie deosebită permite să vă salutăm în mijlocul nostru și vă dau uh, de îndată și cuvântul. Deci are cuvântul președintele Republicii Estonia. Ladies and gentlemen, I'll begin by apologizing for my... Stimate doamne, stimați domni, îmi pare rău în primul rând pentru vocea mea, dar am adus ceva cu mine din Estonia. Acum uh, doi ani am plecat din acest parlament pentru a fi președintele Estoniei și nu m-aș fi gândit niciodată că frontierele o să fie uh, vreo problemă vreodată și că nu și de mult de tot, când uh, înainte să intru în acest parlament, nu exista nici uh, uh, internet, nu exista nici Uber sau cum se cheamă acum. Doamnelor și domnilor, deja de trei sferturi de secol am repetat uh, mantraul Europei pentru pace. Pentru uh, trei sferturi de secol am discutat despre uh, toate valorile europene și, deși uh, am avut o Uniune Sovietică ală, la granițele noastre totalitară și care încerca să dezbine. Am continuat cu reintegrarea Europei, mai ales pentru ca să putem să eliberăm acele națiuni care, deși nu o doreau, trăiau sub jugul totalitar. Astăzi însă avem noi probleme existențiale și, după cum am fost amintiți în noiembrie anul trecut la Paris, cu amenințări uh, noi. Suntem uh, în continuare foarte fragil pentru că nu mai găsim răspunsurile simple dinainte și la aud parcă pe William Butler Yeats, care în poezia sa A doua venire uh, spune că lucrurile se destramă, anarhia pură se abate peste lume și centrul nu mai ține. Haideți să ne confruntăm cu această nouă realitate. Europa se află într-o criză de transformare. Întrebarea e dacă ne apropiem sau îi lăsăm pe alții să se rezolve problema. O criză de transformare va pune uh, la încercare tot ceea ce a realizat Europa pas cu pas de la Monet până la Schumann. Și ajungem la un punct foarte important în care ori o să fim mai puternici, ori vom lăsa forțele externe să domine. Este crucial să admitem că în această criză a transformării puteam totuși să vedem ce se va putea întâmpla. Era previzibilă. Aveam probleme serioase cu euro până când am ajuns să avem o criză pe care nu mai puteam să o gestionăm. Am considerat până de curând că aceasta va fi uh, amenințarea cea mai mare la proiectul european, dar am greșit. Știam de asemenea, și aceasta pentru un timp îndelungat, că Diferențele de democrație și de venituri între Europa și vecinătatea sa imediată în sud și în est era o bombă care ticăia care de fapt nu făcea decât să ne arate că regimurile autoritare în sud, dincolo de Mediterană și în Orientul Mijlociu, pot la un moment dat să se facă auzite. Astăzi migrația, mm, fuga de ororile și războaiele civile iar și brutalitatea Daesh, amestecate cu migrația economică și sărăcia și lipsa de oportunități, amenință Europa ca niciodată până acum. Acordul Schengen este în pericol. Unele țări mm, nu vor să ia refugiați, altele sunt absolut depășite de numărul care, numărul care intră în țara lor. Solidaritatea se destramă. Unii refuză ajutorul, alții spun pe bună dreptate că solidaritatea este o cale cu două sensuri. Fondurile structurale și de coeziune sunt de asemenea o manifestare scump solidarității. Doamnelor și domnilor, suntem foarte uimiți când ne uităm la cifre. O milion de refugiați și migranți în Europa anul acesta și se prevăd alte două milioane în următorii doi ani. Da, într-adevăr, acestea sunt cifre enorme. Așa este, de, ele vor pune la încercare coeziunea socială și bugetele noastre și chiar dincolo de aceasta. Totuși, am văzut mai rău de atât și am reușit. În Europa anului 1946, Germania avea 12 milioane de refugiați interni și alte 12 milioane de persoane strămutate din de 20 de naționalități diferite. Pentru a rezolva acest lucru în trei ani, UNRRA-ul, uh, Administrația de uh, Reabilitare a ONU, a cheltuit uh, fonduri cam de 50 de miliarde de euro. Și menționez aceste cifre pentru ca să ne uităm în perspectivă ce au avut de făcut bunicii noștri atunci când Europa nu avea instituții, câteodată nu avea nici măcar guverne suverane. Și toate acestea înainte să fie început planul Marshall. Așa că, doamnelor și domnilor, haideți acum să încercăm să ne adunăm puterile și înțelepciunea, să lăsăm înapoi indecizia și arătatul cu degetul și ascunsul după degete. O să reușim să gestionăm această criză a migrației dacă reușim însă ceea ce spuneam înainte, dacă acționăm în solidaritate cu acele state membre care au cel mai dură um, sarcină în criză, trebuie să acceptăm această împărțire a sarcinii. We also must take full control over the EU's external Trebuie să luăm, avem control asupra frontierelor externe ale Uniunii Europene. Nu putem fi fără frontieră atât în interior cât și în exterior. Nu o să reușesc niciodată să termin discursul așa. Trebuie de asemenea să avem o politică de azil comună, funcțională, mai ales când e vorba de eh, respingerea uh, unor uh, cereri de azil uh, nefondate și a migranților ilegali. Este chiar așa de dificil când ne uităm la ceea ce făcea Europa după al doilea război mondial. Doamnelor și domnilor, după oroarea atentatelor de la Paris, am senzația că criza refugiaților nu va face decât să mai dea apă la moară populiștilor și extremiștilor. O să vedem, vedem cu toții aceste argumente. Într-adevăr, nu putem accepta refugiații, se spune, pentru că sunt teroriști foarte comod și refugiații care intră în Europa astăzi, de fapt, fug de același regim, de același brutalitate și de aceleași crime pe care noi le-am văzut la Paris, dar mult mai la scară largă. Discursurile politice de azi câteodată adoptă un limbaj care nu era găsit acum câteva, câțiva ani decât pe forurile online anonime iar lideri democratici centriști spun calm și că politicile responsabile sunt, sunt în ce ce mai atacate. Partidele extremiste și criza refugiaților sunt un lucru care sunt amândouă în context, trebuie văzute în contextul crizei economice și aceasta nu face decât să crească lipsa de satisfacție a votanților atunci când trebuie să ia o decizie. Cetățenii așteaptă uh, răspunsuri decisive la crize și când partidele tradiționale nu le pot oferi, atunci se uită către acele partide care mai mult uh, dau sunete puternice, retorice de la ei, dar nu o reacție, în orice caz nu o reacție europeană pentru o Uniune Europeană care fusese creată pentru ca uh, Europa să funcționeze și nu pentru a elimina Europa. Spun acest lucru ca fiu de refugiați care au plecat de teroare în Estonia în uh, războiul al doilea mondial și de aceea am acest uh, accent pe care l auziți. Părinții mei nu s-au simțit întotdeauna foarte bineveniți când au ajuns în Suedia, dar au primit această șansă și speranța mea este ca în câteva decenii de acum să avem uh, un președinte al unei Sirii democratice care să vorbească cu un accent german. Doamnelor și domnilor, am fi putut într-adevăr să prevedem criza euroului și criza migrației, dar o criză pe care nu am putut să o vedem și cred că acest lucru se poate spune, a fost uh, an, anexarea Crimeei și urmată de invazia și um, anexarea Donbasului. Nu vreau să vorbesc despre acest lucru, dar vreau să spun doar că prin ceea ce a făcut Rusia acum uh, doi ani, Rusia a încălcat orice tratat de securitate european uh, și de principiu, Începând cu Carta ONU din 1975, actul, actul de la Helsinki, Helsinki și Carta de la Paris din 90 a încălcat de asemenea memorandumul 1994 uh, de la Budapesta care garanta Ucrainei integritate teritorială în schimbul eliminării a ceea ce um, era pe vremea aceea un arsenal important nuclear. În Europa, cu alte cuvinte, nu mai putem să mai ne bazăm pe faptul că tratatele care au fost la bază um, la baza securității europene și subliniez europene de la cel de-al doilea război uh, mondial sunt încă în, valabil valabile. Uniunea Europeană a fost foarte rapidă și unită în răspunsul său față de agresiunea rusă și uh, sancțiunile uh, au avut un efect uh, de descurajare. Dar relațiile cu Rusia vor rămâne tensionate. O lungă perioadă, probabil, iar uh, acum e nevoie de o uh, răbdare strategică. Unii spun că trebuie dialog, dar dialogul nu este o politică, nu este o politică pentru a combate agresiunea. Acest lucru ar fi trebuit să-l învățăm deja de la München din 1938. Doamnelor și domnilor, am vorbit despre crize europene. Unele ar fi putut fi prevăzute, altele nu Aș vrea acum să vorbesc în următoarea parte a discursului meu despre viitorul nostru și o criză pe termen lung pe care am putea să o evităm dacă o luăm în serios înainte să ne trezim în mijlocul ei. De creșterea competitivității europene și productivității europene într-o lume digitală și interconectată împreună cu Kaushik Basu, șeful economist al Bancii Mondiale. Tocmai am terminat uh, comoderarea pregătirii uh, studiului uh, cel mai lung al băncii cu privire la potențialul TIC și pentru îmbunătățirea societății și guvernanței. Și, în general, Europa a stat bine până acum în acest studiu de cercetare care a durat un an și jumătate, dar să nu greșim, să nu fim tentați să greșim, pentru că Europa va deveni un uh, actor de mâna a doua dacă nu um, încercăm, încercăm să ținem pasul cu Statele Unite, cu India și China. Revoluția digitală ar putea să fie o binecuvântare pentru piața unică. Astăzi putem vedea uh, piețe paneuropene care se nasc în sectoare precum sănătatea, băncile, transportul, care acum câțiva ani păreau doar locale dar dacă luăm sector după sector, legislația noastră rămâne fracturată între statele membre care sunt nepregătite pentru era digitală și pierdem de aceea teren în piața unică și îi pierdem pe cei mai deștepți și cei mai uh, competenți uh, pentru locuri în care oportunitățile lor sunt mai bune. Am văzut-o cu ochii mei când am discutat cu un um, fondator de 23 de ani de Upstart care vrea să plece din Estonia și vrea să plece în America și l-am întrebat de ce. Și mi-a spus acolo sunt șansele pentru noi, iar șase luni mai târziu, târziu avea 4,6 milioane de euro investite în compania sa, în startup-ul său și cu trei ani după aceea a vândut uh, compania cu 100 de milioane de dolari. Sigur că ar fi putut să stea în Estonia dacă aveam o piață unică și finanțare pentru aceste companii. Această poveste se poate povesti de multe ori uh, în fiecare stat membru, sunt absolut convins. Acum 60 de ani, când tratatele de la Roma au pus bazele a ceea ce noi numim astăzi cele patru libertăți de mișcare a persoanelor, bunurilor, capitalului și serviciilor, nu exista niciun fel de digital, de nicio formă iar calculatoarele erau la începuturi, iar astăzi trăim într-o lume complet diferită. Dacă nu recunoaștem cât de profundă a fost această schimbare, mai ales în ultimii 10-15 ani, Europa va rămâne în urmă și așa vor rămâne și cetățenii noștri. Dacă facem față provocărilor acestei revoluții digitale, este nevoie de ingenuitate, de ingeniozitate, de antreprenori competenți, de afaceri și societatea civilă competentă și pregătită la toate nivelele de guvernare. Iar piețele, forțele pieței și modelele de afaceri vor fi motoarele acestui răspuns, iar legislația trebuie să țină pasul cu acestea. Pentru a putea face față acestor schimbări, eu vă propun să adăugăm la cele patru libertăți uh, și um, o a cincea libertate, și anume libera circulație a datelor. Aceasta a cincea libertate ar putea să intre, de fapt, împletită în cele patru libertăți, dar eu cred că deja este destul de distinctă și că este una care merită, de fapt, un statut separat. Datele nu sunt o persoană, un bun, niciun capital și niciun serviciu. Dar pentru a putea să ajutăm datele să se miște, să circule, acestea trebuie să poată să treacă frontierele. Propunerile Comisiei pe o piață unică digitală vor pune bazele pentru libera circulație a datelor, dar trebuie să devină o valoare obligatorie a pieței interne și nu numai un set de ținte care trebuie să fie atinse până la o anumită dată. Dar ce se întâmplă din partea cetățenului? Ce ar însemna pentru cetățeni aceasta cincea libertate? În primul rând ar însemna că putem să accesăm serviciile pentru care am plătit în întreaga Uniune Europeană. Ar însemna comerț online care n-ar mai fi restric, restricționat de țara în care avem contul bancar și fără frontiere naționale care sunt arbitrare într-o lume digitală și în care uh, cetățenii europeni sunt, implicați, sunt împiedicați să achiziționeze bunuri digitale și servicii. Este mai ușor astăzi, de exemplu, să trimiți o sticlă de um, ulei de măsline de la Sicilia, din Sicilia în uh, Arctică în loc, în, uh, decât să trimiți un iTunes peste graniță. Și personal, fiind dat că tot suflu nasul, pot să vă spun că în țara noastră avem deja rețete online, ceea ce înseamnă că pot să mă duc cu această rețetă online uh, făcută de doctorul meu și pot să mă duc să scot pe, cal- pe telefon această rețetă, dar nu mai pot face același lucru în altă țară și nu văd de ce dacă vreau să merg la farmacie la Strasburg cu rețeta mea când am nevoie disperată de un medicament pe care mi l-a dat uh, doctorul meu din Estonia, să nu pot să fac acest lucru, pentru că tehnologic nu se poate, mi se spune, deși nu e adevărat, tehnologic se poate, dar legislativ nu se poate. Libera circulație a datelor însă nu se referă numai la comerț. Ca fiecare libertate fundamentală a Uniunii Europene, libertatea de circulație a datelor vine cu drepturi și responsabilități, care înseamnă dreptul pentru și la și responsabilitatea pentru protecția datelor. De fapt, proprietatea, ownership-ul asupra datelor personale și libertatea de a decide asupra acestora sunt o precondiție pentru a putea debloca valoarea acestor date nou regulament de protecție a datelor și vă felicit absolut pentru încheierea negocierilor, recunoaște acest principiu în titlu și substanță. Aceasta ar da persoanelor o adevărat, un adevărat ownership asupra datelor lor, dreptul de a controla folosirea lor și trimiterea lor către alt, alt terț. Aceasta ar trebui să creeze noi piețe și ar trebui să fie aplicată și sectorului public, deci să reduc, reducă sarcina administrativă, birocrația, frustrarea, timpul și banii cetățenilor și cred că ar și putea crește transparența în mod dramatic. Trebuie să facem tot posibilul pentru a crea o economie a datelor cu liberă circulație a datelor care să funcționeze și pentru datele non-personale, pentru că o valoare foarte mare se ascunde în spatele big data care este generată de către mașinile noastre, imobilele noastre, device-urile din industrie, industrie și ceea ce în Germania se cheamă deja astăzi Industrie 4.0. Europa trebuie să investească în tehnologiile subliminare care creează încredere și securitate a fluxului datelor, mai ales aici mă refer la încriptare și la uh, tehnologia de bloc uh, în lanț pe care trebuie să o promovăm. Și în final, așa cum uh, libera circulație a bunurilor are nevoie de porturi și de infrastructură rutieră, avem nevoie de o infrastructură digitală modernă pentru ca această cincea libertate să fie valabilă. Conexiunile 5G prin fibre trebuie să fie peste tot. Aceasta se aplică mai ales uh, conexiunilor uh, din ultima parte a rețelei, adică cablu până la casele noastre și până la întreprinderile noastre. Iar comunitățile rurale care au beneficiat foarte mult de PAC, au nevoie în această nouă lume de același acces la internet ca toată lumea din celelalte părți ale lumii și în același uh, timp a Europei. Incluziunea este vitală. Este vital ca beneficiile acestui dividend uh, digital să fie într-adevăr împărțite și împărtășite de toți. Experiența Estoniei mă face să fiu optimist. Din 2005 am permis uh, votarea prin internet în nouă uh, alegeri naționale și regionale. Aceasta este, poate, după părerea noastră, un avantaj pentru elita tânără din uh, orașe, dar, de fapt, cercetările sociologice au arătat din ce în ce mai mult că, de fapt, nu există nicio diferență demografică și pensionarul care trăiește într-un orășel mic uh, sau într-un sătuc este la fel de avantajat. Poate să vorbească pe Skype cu familia și să rămână în legătură cu doctorul, de exemplu, și cu nepoții și menționez Skype-ul pentru că a fost uh, inventat în Estonia, dar mai există multe alte lucruri bune și ca și multe alte lucruri bune îl regăsim în Statele Unite. În același timp, doamnelor și domnilor, trebuie să ne punem întrebarea unde ne duce această revoluție digitală, care este viitorul uh, ocupării într-o eră digitală, ce se va întâmpla cu șoferii de taxi, cu lucrătorii din fabrică și mâine cu tehnologiile în dezvoltare, ce se va întâmpla cu doctorul, cu contabilul nostru. Fiecare revoluție industrială dinainte a dus însă la creșterea ocupării înlocuind locurile de muncă vechi cu unele noi, care sunt mai bine, mai competente, dar în același timp și mai bine plătite și mai uh, cu multe provocări. Însă nu știm dacă istoria se va repeta aici, în această revoluție digitală și am umilința să repet că nu există răspunsuri uh, certe pentru această întrebare. Dar un lucru știu și anume că revoluția digitală precum și crizele din zona euro, Crimea și criza refugiaților, ne obligă să dăm cei mai buni din noi într-un moment în care politicile trebuie să se joace mai ales pe instinct. Trebuie să nu plecăm de la premiza că aceste provocări sunt de nedepășit. Este un timp în care trebuie să fim umili, dar să facem pași curajoși după urma predecesorilor noștri. În 1957, în 1989, 91 și în 2004. Pentru că și aceștia nu știau ce va veni și totuși au făcut acest pas înainte. Dacă cedăm presiunii populiștilor și spunem că Europa nu poate să fie um, o personalitate de încredere, atunci uh, nu vom găsi probabil o soluție adecvată, fie că e vorba de migrație, de euro sau de agresiune militară, să nu mai vorbim de provocările schimbărilor tehnologice. Soluțiile care revin la statul națiune ne vor duce înapoi la o eră dinainte de cel de-al doilea război mondial. O eră în care se discută pe termen scurt, în care nu se face decât un troc inevitabil într-o, și un troc și al răzbunării cu vecinii. Și înapoi, în această eră, nu cred că e un lucru bun. Unde duce această întoarcere am văzut de prea multe ori în istoria europeană. Așa că să nu avem nicio iluzie despre ceea ce ne așteaptă dacă ezităm sau ne împiedicăm. Și ca să-l tot citez pe Yeats din același poem, A doua venire, dacă nu avem o convingere, atunci nu ne vom putea distinge prin intensitate și prin pasiune. Eu cred că alegerea este a noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate colegi, stimați colegi, pentru aceste aplauze. Mulțumesc, stimate coleg și președinte de stat Ilves. A fost un discurs inspirator. Cred că nu trebuie să adaug nimica, pentru că atât în ce privește aplauzele, cât și în ce privește protestul, discursul dumneavoastră a fost unul care ne-a îmbogățit pe toți. Mulțumesc încă o dată. Domnul președinte, Stimate colegi, stimați colegi, bun venit la voturi. Vă rog să luați loc. Doamna uh, Harkin dorește să intervină în legătură cu regulamentul. Despre ce este vorba să auzim? Vă rog, aveți cuvântul în legătură cu solicitarea dumneavoastră. Da, uh, este o chestiune juridică. Mi s-a întâmplat în țara mea uh, a fost exonerată de toate acuzațiile care mi-au fost aduse și doream să comunic acest lucru și să mulțumesc colegilor care m-au susținut pentru